Ok, colleghi, possiamo iniziare? Stimați colegi, putem începe? Buongiorno a tutti. Bună ziua tuturor. Sull'adozione dell'agenda, su richiesta... În ceea ce privește adoptarea ordinii de zi, la cererea domnului Erdős, punctul 5 din ordinea de zi, care vizează adoptarea raportului din proprie inițiativă care vizează perspective și provocări pentru sectorul apicol din Uniunea Europeană, este amânat. Votul va avea loc pe 23 ianuarie 2018. Inoltre, di prendere cortesemente nota. Aș dori de asemenea să mai observați faptul că punctul 11 de pe ordinea de zi care se referă De fapt, e vorba de punctul 12. Se corectează. 11 și 12, de fapt, vor fi inversate. Toate aceste puncte se referă la sesiunea de după masă de azi. Dacă nu sunt uh, obiecțiuni cu privire la această modificare, putem trece la ordinea de zi modificată. Întâlnirea de astăzi este și transmisă pe internet. Interpretarea este disponibilă în 20 de limbi. Lipsesc ceha, malteza, slovaca și limba irlandeză. Stimați colegi, haideți să îi dăm drumul. Avem un vot. Avem propunerea Omnibus și aș dori să vă aduc aminte că e vorba de modificarea a, a unor documente care se referă la PAC. Începem votul cu privire la acordul la care s-a ajuns recent, pe 12 octombrie, pe partea care vizează agricultura din Omnibus. Rezultatele negocierii au fost deja prezentate în parte de către mine și în parte de către domnul Dantan și domnul Des. Votul este un vot simplu, da sau nu, cu privire la pachet în întregimea sa. Stimați colegi, ați primit un document cu textul consolidat, care cuprinde modificările importante aduse celor patru documente care vizează PAC. Propunerea inițială a Comisiei, un document mai ambițios. Deci Parlamentul a adoptat un, un pachet mai ambițios față de ceea ce a propus comisarul. Este vorba de o veritabilă reformă la jumătatea parcursului și în urma deciziei de pe 16 noiembrie la conferința președinților, unde a fost vorba despre separarea părții agricultura, agricultura de restul propunerii Omnibus, Agri Așadar, în urma acestei decizii a devenit uh, comitetul responsabil principal pentru această parte a propunerii. Prin urmare, vom trata acest dosar drept unul independent, de sine stătător. Este foarte interesant și din punct de vedere procedural. Comisia noastră a creat, uh, a inovat, practic, o cale nouă prin care putem lansa acest pachet de la 1 ianuarie 2018. Înainte să trecem la vot, îi voi da cuvântul domnului Des pentru câteva comentarii. Mulțumesc mult, domnule președinte, dragă Paula. Aș dori să profit de această ocazie ca să le mulțumesc tuturor celor care au fost implicați. Am avut trei trialoguri, iar atmosfera la acestea a fost foarte bună. Aș dori să mulțumesc dumneavoastră, domnule președinte, precum și celorlalți raportori din umbră, precum și tuturor um, angajaților care ne-au ajutat. Le mulțumesc așadar tuturor celor care au contribuit la acest efort. Mediul de lucru a fost foarte bun de la început până la sfârșit. Doamna Gresle, aș mai dori să spun, a fost de acord să avem uh, această separare a dosarului de restul omnibus și putem merge înainte. Președintele, mulțumesc, Albert. Acum putem trece la vot. Va fi un vot electronic. S-a deschis votul. Votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. A votat toată lumea? Treizeci și nouă pentru, cinci împotrivă, zero abțineri. Se adoptă. Iată, avem un regulament pentru reforma PAC. Acum, stimați colegi, trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, producția ecologică și etichetarea produselor ecologice. Vom avea și aici un vot. Luni, pe 20 noiembrie, Comitetul Permanent pentru Agricultură a aprobat acordul la care s-a ajuns în timpul, acel, în timpul celui de-al 18-lea trialog de pe 28 iunie. Și acum va avea loc un vot la comisia noastră, în așa fel încât să putem transmite un text consolidat plenarei. Vom avea un singur vot. Martin, dorește să iei cuvântul? Te rog, Martin. Mulțumesc, domnule președinte. La ora actuală putem spune că s-a ajuns la un acord cu Consiliul. Avem 278 de pagini. Negocierile nu au fost deloc simple. Aș dori să le mulțumesc raportorilor din Umbra, cu care am cooperat foarte bine pe partea Parlamentului am reușit să cooperăm foarte bine, deci sper că vom putea cădea de acord cu o largă majoritate în așa fel încât să putem încheia acest punct și în așa fel încât sectorul să se poată pregăti pentru următorii ani. Vă mulțumesc foarte mult pentru cooperare și sper că votul va fi unul pozitiv. Foarte bine, mulțumesc Martin, să trecem așadar la vot și aici va fi un vot da sau nu. Vot electronic. S-a deschis votul. Să votăm acest pachet. Chiaro chiusa la votazione. Am închis votul. Se adoptă 29 voturi pentru, 11 împotrivă, 4 abțineri. Vom transmite acest raport plenarei. Bine, colegi. Allora adesso proseguiamo e proseguiamo. Bine, stimați colegi, haideți să mergem mai departe. Trecem la punctul 6 conform ordinii de zi modificate. Situația actuală și perspective de viitor în sectorul ovinelor și caprinelor în Uniunea Europeană. Raportoarea este Esther Herranz Garcia. Crea îi dau cuvântul imediat. Este vorba despre unul dintre sectoarele cele mai importante și uh, sensibile din Uniunea Europeană, care face față unor uh, mari provocări, mai ales în caz, din cauza Brexitului. ului Doamna Eranz Garcia va prezenta astăzi proiectul său de raport. Prin urmare, Esther, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg că este mult uh, vâlvă acum, pentru că după doi ani de discuții cu privire la produsele organice, în sfârșit am dat undă verde acestui raport și cred că este normal să fim mai emoționați un pic. Uh, Vorbim aici despre sectorul ovinelor și caprinelor, iar acest este foarte important pentru zonele rurale din Europa. Sunt uh, sectoarele din zootehnie care sunt cel mai fragile. Abandonarea acestui sector, îmbătrânirea fermierilor și dependența de PAC acestor fermieri face ca sectorul să fie foarte vulnerabil și, prin urmare, trebuie să acordăm sectorului atenție specială. Știu că și colegii din uh, Comisia Agri sunt de acord cu mine, pentru că am avut o dezbatere cu privire la acest raport din proprie inițiativă. Cred așadar că putem colabora foarte bine pe acest document pe care vi-l prezint. După cum știți, Situația este foarte dificilă. În plus, principalul producător de ovine din Uniunea Europeană este Regatul Unit. Prin urmare, Brexitul va avea un impact masiv asupra fluxurilor comerciale. Mai trebuie să adăugăm aici ă, reducerile bugetare care vor apărea în viitorul buget al UE. Prin urmare, Brexitul va avea un efect dublu asupra sectorului ovinelor și caprinelor din Uniunea Europeană. Pe de o parte dispare principal producător de ovine și pe de altă parte avem acest impact bugetar. O altă mare problemă cu care se confruntă sectorul și Uniunea Europeană este nivelul de autosuficiență. Nu producem suficientă carne de ovine și caprine ca să acoperim consumul. În plus, concurenții noștri, competitorii noștri, Australia, Noua Zeelandă, ne trimit contingente de carne tocmai la, la datele când se presupune că, că se va consuma mai multă carne, de exemplu de Paște sau de Crăciun. O altă problemă, atacurile din partea animalelor prădătoare, urșii și lupii. Am discutat despre aceste lucruri și la Envy, însă nu am ajuns la o soluție. Așadar, am avut un for în 2015 cu privire la carnea de ovine. Acolo am putut discuta și Comisia de la agricult- noastră de Agricultură a, prea... a preluat și tacheta de la acel for și trebuie să o ducem mai departe. Trebuie să facem în așa fel încât producătorii să își poată îmbunătăți poziția în lanțul alimentar. Trebuie să reușim să menținem acest sector și să-l consolidăm. Trebuie să-i dăm o viziune de viitor și de aceea trebuie să-l sprijinim din toate punctele de vedere. Inovare, dezvoltare, trebuie să încurajăm pe tinerii agricultori care doresc să intre în acest sector, trebuie să folosim programele de dezvoltare rurală, programe de ajutare specifice, plăți directe, în așa fel încât să stimulăm renoirea generațiilor. În raportul meu mă refer și la un ajutor special, pentru că acest sector este foarte specific. Realizează un efort de apărare a mediului care nu mai este realizat în niciun alt um, um al agriculturii. Sectorul caprinelor are un rol de neînlocuit și, din nefericire, pierdem acest rol. Această muncă de mediu realizată de sectorul caprinilor în uh, pășuni trebuie să fie recunoscut. recunoscut. Dacă nu avem uh, o grijă specială față de acest uh, sector din punct de vedere economic, atunci vom pierde toate aceste avantaje. Deci cred că merită să acordăm atenție specială. Am putea vorbi despre multe alte măsuri, dar documentul este la dispoziția dumneavoastră. Mă interesează mai mult să ascult care este opinia dumneavoastră și haideți să-i dăm drumul cu dezbaterea. Mulțumesc, doamna Heranz Garcia. Trecem la dezbatere. S-au înscris să ia cuvântul mai mulți colegi. Să începem cu Eric Andrieu. Eric, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru început, aș dori să subliniez cât de bună este munca raportoarei noastre. Sunt uh, în mare parte de acord cu analiza ei și cu soluțiile pe care ne le propune. Voi uh, veni și cu câteva amendamente, pentru că este responsabilitatea noastră. Este important să echilibrăm ajutoarele acordate de PAC în sectorul vinilor și caprinilor. Aceste ferme de multe ori se află în zone defavorizate și dificile, zone de Piemont sau montane. De asemenea, se confruntă cu probleme serioase. E nevoie de investiții masive pentru a se depăși uh, dezavantajele teritoriului. Cele geografice, deci. Astfel putem uh, avea un impact atât asupra ocupării forței de muncă în teritoriu, cât și asupra mediului. Trebuie să încurajăm aceste sectoare să se dezvolte în Bulgaria, în Franța, am analizat sectoarele și am constatat că sunt uh, foarte importante, prin urmare. Trebuie să înțelegem că și partea care ține de lapte este importantă și nu doar partea care ține de carne. Dinamica circuitelor scurte, de asemenea, trebuie ținută în vedere. Vedem că este o mare plus valoare și nu putem neglija toate aceste aspecte. Trebuie să îmbunătățim organizarea întregii, întregii filiere, între, întregii profesii din acest sector. Sunt sectoare foarte sensibile și nu trebuie să fie fragilizate și mai mult în anii care urmează. Iar în ceea ce privește prădătorii, aici miza este foarte mare. Lupul mai ales afectează foarte multe teritorii europene și este extrem de problematic pentru dezvoltarea acestui sector. În această comisie, cred că ar trebui să facem un apel să se creeze un grup de lucru specific pentru lup. Unii membri au sugerat acest lucru tocmai pentru a înregistra progrese în acest domeniu. Problema nu este limitată doar la Franța, apare și în Spania, în Italia, în multe alte țări. Este o problemă extrem de importantă, mult mai importantă decât pare care pune piedici dezvoltării acestui sector. Și în încheiere, domnule președinte, aș dori să mă refer și la problema apei. Începe să devină o problemă, mai ales în zona Mediteranei. Este o problemă extrem de serioasă pentru că e vorba de gestiunea resurselor și dacă nu gestionăm corect resursele, apa în speț, atunci vom avea mari probleme, ținând seama și de probleme geografice, de Piemont și de munte, unde sunt uh, aceste sectoare Mulțumesc. Bove. Jose Bove. Mulțumesc uh, și eu aș dori să o felicit pe doamna Eranț Garcia pentru um, activitatea derulată și progresul înregistrat uh, între, întrebările adresate de ea sunt foarte importante. Nu o să repet acum ce a spus antevorbitorul meu, fiindcă sunt într uh, întru totul de acord cu poziția sa. Eu cred că vom reuși cu toții să um, înaintăm amendamente pentru a îmbunătăți textul. Chestiunea laptelui este foarte importantă. Uh, în ceea ce privește ovinele, dar nu numai, și în ceea ce privește caprinele, pentru producătorii de capră, pentru crescătorii de capră, știm că Spania, Franța și Italia reprezintă uh, un procent 90% din producția din acest sector, uh, iar uh, producătorii nu sunt apărați în acordurile internaționale de schimb. Trebuie să se țină cont de acest lucru și trebuie să putem să ocrotim mai bine producția laptelui. Încă un lucru important îl reprezintă, bineînțeles, impactul uh, asupra mediului înconjurător despre care s-a vorbit. Poate ar fi mai bine să uh, se vorbească despre o practică a creșterii uh, caprelor care să fie mai legată de lapte și de Uh, prerie, fiindcă producția caprină se face în afara solului, deci în clădiri, iar animalele nu ies uh, în aer liber, iar aici trebuie să avem uh, o producție bazată pe iarbă. Iar în ceea ce privește apa, da, trebuie să um, acționăm mult mai ferm. Vă reamintesc că în Spania am avut 4600 uh, de uh, atacuri în 2016 și uh, ar trebui uh, să specificăm uh, să fim mai fermi în ceea ce privește Convenția BEA și directiva uh, privind, uh, habit, privind habitaturile. Trebuie să avem deci o, activ, o acțiune mai concertată și uh, încă o dată vreau să vă spun că acest raport merge în direcția cea bună. Erdos. Prego. Erdos. Szépen a szót. Tisztelt jelentéstevő, szeretném először is megköszönni ezt. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc raportorului, doamne raportor, pentru această activitate foarte bună și raport foarte bun. Mă bucur că propunerea mea a fost introdusă în text, sprijinul pentru producție și se alocă o sumă specială pentru producția ovină și caprină. Sprijinul pentru producție ar trebui să menționez mai multe categorii. Persoanele cu până la 15 animale ar putea să primească o sumă uh, mai mică și producătorii mai mari o sumă mai mare. Apoi trebuie să sprijinim organizațiile de producători, organizațiile ovine și caprine de producători și în același timp ar trebui să cerem uh, toate măsurile de, de sprijin care există pentru lapte să fie uh, valabile și pentru laptele uh, de capră și de oaie. Și să introducem și zonele de pășunat, pășunile în aceste în uh, sistemele de sprijin agricol iar bunăstarea, sprijinul pentru bunăstarea animalelor să uh, acopere și caprele și oile. Și să nu uităm că piața muncii se uh, devine din ce în ce mai mică, iar Comisia ar trebui să ajute statele membre în ceea ce privește exploatare aceste exploatări agricole și uh, dresajul câinilor de pază pentru aceste ferme, aceste, acești câini ar trebui să fie folosiți în mod exclusiv de fermieri. Avem nevoie și de noi pro- programe care să permită pătrunderea femeilor pe această piață a muncii, fiindcă suntem în secolul 21. Deci este foarte important, avem nevoie și de bărbați și de femei care să se ocupe de creșterea animalelor. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Jean-Paul Delano. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să o felicit pe colega noastră pentru activitatea sa și uh, să vă atrag atenția asupra două chestiuni. În primul rând, resursele genetice care sunt foarte importante la nivelul calității și productivității și adaptarea animalelor la mediul înconjurător, menținerea raselor uh, tradiționale și uh, biodiversității. Asta în primul rând. Deci, adaptarea genetică a animalelor și apoi, în al doilea rând, bunăstarea animalelor. Iar aici, crescătorile de capre și de oi se bucură de o situație pozitivă și uh, vreau să vorbesc despre sincronizarea acestor specii prin, uh, um, prin importarea de uh, iezi și miei din uh, străinătate și uh, acest lucru este foarte important. Apoi, vreau să insist asupra pășunatului. Trebuie să menținem neapărat anumite zone de pășunat pentru a permite creșterea extensivă în, în mediul natural. Vă mulțumesc. Aguilera. Clara. Gracias, president. Doamna Aguilera, mulțumesc. În primul rând vreau să o felicit pe este pentru acest raport foarte bun. Uh, Spania este o țară foarte importantă în domeniul creșterii animalilor, animalelor, uh, capre și oi mai ales. Uh, nu mă surprinde că acest raport este foarte bun, dat fiind circunstanțele cu care se confruntă aceste sectoare, care sunt mai mici într-adevăr, dar sunt extrem de importante pe teren și importante în ceea ce privește mediul înconjurător. Deci, este un raport foarte bun, asta este punctul de plecare. Acum, Aș vrea să ridic câteva întrebări uh, și eu fac acest lucru și prin, intermen, și prin intermediul amendamentelor pentru a îmbunătăți raportul. Pentru mine este foarte important ca într-un astfel de raport să ținem cont de creșterea extensivă a animalelor. Acest uh, tip de creștere a animalelor uh, um, în uh, zona uh, rurală și care trebuie să țină cont de menținerea ecosistemelor, această creștere a animalelor care uh, ține de sectorul ovinelor și caprinelor, caprinelor și ar trebui să capete prioritate în ceea ce privește asistența PAC. Eu uh, cred foarte mult în creșterea animalelor extensivă, cred că uh, are o acțiune foarte importantă în ceea ce privește mediul înconjurător și a venit momentul acum să avem un sprijin foarte clar și o dezvoltare foarte clară pentru uh, creșterea animalelor extensivă, pentru caprine și ovine aici. În cazul de față și ar fi bine să se uh, poate uh, Uh, valorifica produsele care se uh, ajute pe crescători, cum ar fi pielea și lâna și uh, folosirea um, și, și recunoașterea acestor produse și folosirea lor iar ajuta pe crescătorii de animale care se confruntă cu multe probleme și, vede- și asistăm la dispariția lor treptată. Apoi, formarea um, păstorilor este un alt lucru care pare ușor, dar nu este deloc ușor, fiindcă nu uh, există fiindcă uh, nu uh, intră în acest sector foarte multă lume și când intră tinerii, nu au foarte multe cunoștințe. La nivel local, în circumscripția mea, noi am făcut o școală pentru păstori și cred că uh, este foarte important să să se pună mai multă importanță pe formarea păstorilor, fiindcă avem nevoie de profesioniști care uh, să știe cum să uh, cum să, să aibă cunoștințele necesare pentru acest, pentru acest uh, domeniu al creșterii animalelor. Și, animalelor. Um, eu nu sunt, eu sunt împotriva unei reduceri bugetare. Cu toții poate ne vom certa să, și vom susține răspicat că nu trebuie să pierdem niciun bănuț. Bine, nu îmi place să discutăm despre acest lucru, dar înțeleg uh, îngrijorarea. Și în plen uh, s-a vorbit despre uh, atacurile de lup și a, a existat chiar, chiar o rezoluție Envy. S-a votat uh, împotrivă, dar este important să fim cu toții pe aceeași lungime de undă și să ne dăm seama că atacurile lupurilor, lupilor mă scuzați, afectează foarte mult creșterea animalelor în aceste sectoare. Mulțumesc, domnul Tarabela. Și eu uh, mă alătur celor care au uh, felicitat-o pe doamna raportor și um, uh, la KL 9, 10 și 11, 11 se vorbește despre, despre Brexit. Prin ce se spune despre Argentina, Noua Zeelandă, Canada și așa mai departe și, rea, și redistribuirea uh, contingentelor ce aparțin Marii Britanii la ora actuală și spuneți la punctul 11 că este o ocazie să nu, că, că, să nu cădem în capcane și să fim foarte fermi și să profităm de această ocazie minunată pe care o reprezintă Brexitul. Vom suporta în continuare uh, exporturi, um, importuri din uh, Noua Zeelandă, fiindcă s-a dorit la un moment dat de către Marea Britanie să se ofere avantaje fostelor țări din Commonwealth. Apoi, Marea Britanie s-a hotărât să plece, așa vrea proporul și aceste obligații, aceste uh, aranjamente speciale să plece și ele. Și astfel, iată, să dăm un avânt uh, producției europene și mai ales Irlande, care va suferi de pe urma Brexitului și nu numai Irlanda, ar putea să profite de pe urma acestor lucruri. Și uh, a doua întrebare. Vreau să vă spun că se va insista pe consecințele Brexitului și trebuie să nu ne lăsăm duși de nas aici. Și acum al doilea punct pe care uh, reprezintă uh, încurajarea creșterii animalelor în sectorul caprin și ovin, mai ales în zonele uh, defavorizate, poate nu peste tot, nu este posibil. Dar așa cum se spune la, la aliatul 4, trebuie să existe asistență cuplată în următorul PAC pentru aceste sectoare, uh, ovin și caprin, și trebuie să existe și o condiționalitate care să, ca să nu se favorizeze creșterea industrială care, uh, care au efecte asupra mediului înconjurător. Deci aici am putea uh, să ochim doi iepuri cu o singură lovitură, deci să sporim producția internă și în mod extensiv prin care se respectă uh, mediul înconjurător și se consolidează zonele rurale cele mai defavorizate, care adesea uh, cad victima depopulării. Serra, e poi Dorfman. Doamna Sandra. Doamna Semna, mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să-i mulțumesc lui Ester pentru uh, munca sa și uh, sunt de părere că este un punct de plecare foarte bun. În ceea ce ne privește este și vom înainta amendamente în acest sens, iar este foarte important să se pună accent pe uh, durabilitatea mediului înconjurător și a biodiversității, care uh, Uh, trebuie să fie manifeste în sectorul ovin și caprin. S-au spus foarte multe lucruri aici, dar în ceea ce privește Galicia, uh, de pildă, este foarte important uh, sprijinul pentru, a, pentru zonele, zonele muntoase, fiindcă incendiile de, incendiile de pădure sunt o problemă foarte mare, iar aici durabilitatea și sprijinul pentru mediul înconjurător sunt de mare însemnătate. Apoi, rasele autohtone, și asta este un aspect foarte important, uh, care au o capacitate mai mare de a se adapta mediului înconjurător. Ar trebui să punem accentul mai mult pe instrumentele pentru atingerea obiectivelor de ocupare a forței de muncă în acest sector. Cred că ar trebui să, vede- să avem în vedere această chestiune pe două niveluri. Odată, instrumente pentru prețuri, prețurile la producție și, pe de altă parte, Trebuie să uh, vedem care sunt uh, dificultățile în ceea ce privește vânzarea directă și uh, comerțul de proximitate. Și asta reprezintă niște resurse foarte importante. Și sunt într totul de acord că trebuie să vedem ce impact au um, prădătorii asupra turmelor și cel puțin unde știu eu ce se întâmplă. Acolo unde există asistență, asistența financiară nu este suficientă, banii se plătesc târziu și cu mari probleme și ca să, aici nu vreau să mă să repet ce s-a spus deja și lucruri care sunt de acord, o să mă opresc aici. Vă mulțumesc. Domnul Dofman. Ja, ich möchte Esther für diesen interessanten Bericht. Ich äh, mulțumesc lui Esther pentru acest raport care este foarte interesant. Obiele și caprinele uh, sunt Uh, crescute mai ales în zone agricole extensive, ceea ce e important din punct de vedere al veniturilor. Deci e bine că avem astăzi această discuție și uh, e foarte bine și că Esther a vorbit despre lup și alți mari prădători, ceea ce ne-a permis să, uh, săptămâna trecută, să consolidăm textul prin niște amendamente în acest sens. În plenar în cadrul Natura 2000 vom avea un vot important. Am avut o, un acord uh, transpartinic pentru ca gestionarea acestor populații să se îmbunătățească și acum trebuie să fie făcute și propuneri concrete. Întotdeauna ni s-a spus că există modele de bună coabitare, dar în realitate nu prea sunt de găsit. Uh, și am văzut în Europa câteva situații în care nu putem vorbi de bună coabitare în aceste regiuni, de bună coexistență. Din potrivă, e dificilă coexistența între ovine, caprine și lupi. Atunci trebuie să facem mai multe presiuni, trebuie să recunoaștem că e dificilă creșterea ovinilor și caprinelor în zonele în care există populații de lupi. Așadar, e greu de vorbit de coexistență pașnică. Asta înseamnă pur și simplu că ovinele și capriele dispar în aceste zone și nu putem uh, uh, să nu facem nimic în fața acestui risc. Vă rog. Următoarea vorbitoare. Da, mulțumesc raportoare. Este un, raport bun, este un raport bun, are un conținut foarte bogat și variat. Uh, Cred că mici crescători de ovine și caprine, um, cei care uh, cresc mai ales anumite rase specifice, uh, vor uh, putea avea de beneficia de pe urma acestor inițiative și trebuie să ținem întotdeauna cont de situația lor. Trebuie ca în Alpi să existe posibilitatea existenței unor, eh, eh, apariției unor zone rezervate pentru ovine și caprine. Am și eu obiecțiile eh, similare cu ale antevorbitorilor mei în ce privește lupii și marii prădători. Am și eu exemplu, iată 700 de oi care uh, au fost omorâte anul trecut uh, în ciuda prezenței câinilor ciobănești. Uh, și nici saivanele, nici uh, nici obănești nu sunt garanții suficiente. În aceste zone speciale trebuie să ne uh, gândim la uh, zone care să beneficieze de absența lupilor. Una e ce spunem pe hârtie și putem spune lucruri frumoase, dar așa nu se rezolvă lucrurile în practică. Există și prezența unor câini lupi în anumite regiuni, ceea ce nu duce decât la exacerbarea problemelor și consider că în raport uh, putem uh, avea bune inițiative pentru a proteja crescătorii de ovine și caprine și în cadrul celui de-al doilea pilon, unde spunem că e nevoie de mai multe subvenții pentru acești crescători. Este acesta al subvențiilor un aspect important care trebuie rezolvat. Oricum, mulțumesc pentru raport. Mulțumesc și acum uh, domnul Buda. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Sigur că și eu felicit raportoarea pentru munca depusă. Se vorba de un sector extrem de important și în același timp, aș spune eu, poate pe nedrept puțin lăsat uh, la o parte uh, comparativ cu sectorul creșterii bovinelor. Sunt câteva aspecte care, cu care se confruntă acest sector și aș porni de la ceea ce înseamnă lipsa forței de muncă în acest sector, dată fiind și um, oarecum uh, caracterul unde se desfășoară acest, uh, această activitate, de foarte multe ori în zone îndepărtate, zone mai puțin populate, uh, și în țara mea chiar vedeam zilele trecute că sunt foarte mulți fermieri care sunt nevoiți să renunțe la afacerile lor din cauza faptului că da, nu mai au cu cine să mai lucreze în, în aceste ferme. Și cred că sub acest aspect Comisia Europeană ar trebui să se implice în ceea ce înseamnă stimularea angajării în sectorul respectiv. De asemenea, cred că mai departe sectorul trebuie să fie sprijinit pe ceea ce înseamnă plățile directe și mm, nu cred că este prea mult dacă cerem ca acest sector să fie tratat la fel ca și uh, sectorul uh, bovinelor în ceea ce înseamnă cuantumul acestor plăți uh, directe, cu atât mai mult cu cât activitatea pe care o desfășoară acești uh, crescători este mult mai dificilă comparativ cu cei care cresc uh, vaci de lapte sau de carne. De asemenea, chestiuni legate de identificarea electronică. Mult prea ușor se aplică sancțiuni astăzi Uh, în ipoteza în care aceste crotale electronice lipsesc, în, în condițiile în care știi foarte bine că și caprele și oile pășunează în zone destul de dificile, foarte ușor să pot pierde aceste crotalii și nu întotdeauna aceste uh, chestiuni îi sunt imputabile uh, proprietarului și sub acest aspect, într-adevăr, trebuie să să dea mai, de mai, puțină flexibilitate, de mai multă flexibilitate. Uh, nu în ultimul rând, și cu asta închei, este chestiunea legată de importuri. Mă deranjează foarte mult că în ultima vreme discutăm extrem uh, de mult vis-a-vis de ceea ce înseamnă uh, creșterea nivelului de uh, importuri din diverse state, fie din Mercosur, fie din Noua Zeelandă, fără să ținem cont însă de faptul că în acele state nu există aceleași condiționalități pe care le, trebuie să le îndeplinească fermierii din Uniunea Europeană. Și cred că, eu cred că este o nedreptate mare care se face fermierilor din Uniunea Europeană câtă vreme venim cu uh, contingente de carne, fie de oaie, fie de vacă sau de altceva, din aceste uh, zone, care, repet, nu au aceleași condiționalități de creștere a uh, animalelor și sub acest aspect trebuie să fim foarte atenți, astfel încât, dacă se importă carne de oaie, să avem garanția că ea este produsă în aceleași condiții ca și în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Grazie, colega Robert. Mulțumesc și acum are cuvântul colegul Robert. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Eu consider că este vorba despre un raport util și foarte necesar și felicit și eu pe doamna raportoare pentru munca sa. Și aș vrea acum să vă împărtășesc mai multe idei. După cum știți, țările Baltice și Polonia se confruntă și ele probleme cu uh, febra porcină africană. În Lituania, țara mea, sunt uh, fermieri care uh, creșteau porcine și acum au trecut la creșterea ovinelor. E o alternativă viabilă. Consider că trebuie menționat acest lucru aici și chiar și tinerii care în trecut uh, creșteau porcine au trecut la creșterea ovinelor. Și nu s-au uh, îndreptat spre, uh, nu au trecut de la zootehnie la uh, creșterea de plante și atunci, de, la cultivarea plantelor. Și atunci eu cred că această categorie merită mai multă atenție și mai multă susținere. Că aș putea spune că acum 50 de ani sectorul creșterii ovinelor era generalizat. Acum, pe nedrept, a fost cumva dat uitării. ne confruntăm cu multe provocări în acest sector. Este un lucru evident și în Lituania, la fel ca și în alte părți. Și atunci când uh, s-a trecut uh, la uh, creșterea pe scară largă a ovinelor, oamenii s-au confruntat cu probleme din partea atacurilor lupilor. Poate ne pot ajuta noile tehnologii. Avem GPS, avem uh, Uh, crotale, avem uh, microchipuri implantate în fiecare animal, deci poate că putem și lansa niște proiecte pilot chiar de pe acum care să ne ajute. Uh, știu că acum câteva săptămâni în Lituania au apărut lupii până au, chiar au intrat în uh, staule și în interiorul unor clădiri și au omorât uh, oi. E timpul să ne gândim serios la această problemă, că altfel nu vom putea să o rezolvăm. Așadar, spun că la ora actuală nu susținem destul fermierii care au avut de suferit de pe urma atacurilor de lup și sper să rezolvăm această problemă. Mulțumesc și acum domnul Agniu. Thank, thank you very much. I've noticed, uh, one... Mulțumesc. Uh, n-a fost menționată China până acum, pentru că m-a crescut foarte mult uh, cererea de carne de ovine. Uh, Noua Zeelandă și Australia au legături comerciale cu China și Uh, vorbim de uh, miei și de oi care ar fi venit în Europa și acum se îndreaptă spre China. N-am menționat nici populația musulmană care crește rapid în Europa și ei consumă multă carne de ovine și caprine. Uh, și mi-amintesc că animalele care nu mai erau la vârsta de reproducere uh, Uh, nu costau mult în trecut, acum iată a crescut uh, prețul acestora. S-a menționat Brexitul și da, e un surplus de carne de ovine în Marea Britanie. Pe de altă parte, producătorii de vin din Franța vor să-și uh, vândă produsele în Marea Britanie și spaniolii vor să-și vândă fructele în Marea Britanie. Deci trebuie să avem bun simț aici. Cred că pacul a făcut viața, a îngreunat în mod nenecesar viața sectorului. Uh, Iată, există uh, culturi de proteine, de exemplu, uh, pentru, pentru nutrețul uh, ovinelor, însă toată lumea trebuie să respecte regulile. Uh, e vorba de lucernă. Bine, n-am putut să vorbesc cu comisarul, dar ar putea să uh, facă diferența o cultură bună pentru hrana oilor. Apoi... Uh, nu este de ajutor nici uh, impunerea ei de ceea ce nu ajută, uh, nu funcționează, este uh, bun metoda actuală, s-a menționat și mediul, oile fac bine mediului, acum la caprine e un semn de întrebare pentru că multe, multă dejertificare e cauzată în Africa de Nord din cauza creșterii caprinelor nu sunt neapărat de acord cu ce spune Jose Bove. Nu știu, dacă, dacă, dacă vreți mă opresc aici, domnule președinte, dar mai avea multe de spus. Mulțumesc și acum domnul Lazo și apoi domnul Flanagan. Mulțumesc, mulțumesc și raportare, sunt de acord cu, raport, trebuie să, cu raportul, trebuie să facem tot ce putem ca să susținem sectorul ovinelor și caprinelor. Am uh, spus deja că e foarte interesantă filiera ovinelor în ce privește cunoștințele, bunătatea animală și a mediului. Uh, am dat și exemplul unui agricultor care a fost, din păcate, obligat să-și abandoneze creșterea Uh, pentru că a fost o presiune a băncilor și a propagandei uh, împotriva consumului de carne și a concurenței. Și dacă vorbim de concurență, acest document uh, identifică mai ales concurența Noii Zeelande. E o ipocrizie a sistemului european. Cine împiedică pe protecționismul, cine favorizează liberul schimb, cu viitoare negocieri criminale pentru uh, ovine și caprine? Cine e responsabil pentru dificultățile filierei dacă nu Uniunea Europeană? După ce am citit acest document, cred că singura soluție ar fi pur și simplu să solicităm stoparea importurilor sau să existe un sistem de taxare favorabil produs, construcției europene și sigur să punem capăt negocierilor cu Australia și Noua Zeelandă. Dar nu știu dacă asta este și voința Comisiei, că dacă nu, atunci cred că acest raport pur și simplu nu are niciun interes. Mulțumesc. Grazie, Flanagan. Mulțumesc acum domnul Flanagan. Mulțumesc, domnule președinte. Salut raportul. Sunt multe elemente pozitive acolo. Încep ce privește omnibusul, cred că în legătură cu eligibilitatea trenurilor sunt vești bune acolo, îi, vor, îi va ajuta pe oamenii din acest sector. Vreau să spun și că fermierii pe trenuri din natura trebuie susținuți, că avem uh, programe complexe identificate în, în, identificate în raport și e o problemă în întreaga Uniune Europeană. Una din marile probleme cu care se confruntă cei din acest sector e că nu sunt prea bine reprezentați la masa negocierilor. Lucrul acesta trebuie să se schimbe, motiv pentru care ei tind să se bazeze mai ales pe pilonul 2, dar trebuie să fie plăți din, pitonul, din pilonul 1. Pe acesta trebuie să ne bazăm dacă vrem să fim serioși. Avem și uh, probleme în Irlanda uh, în legătură cu schimbările climatice. Nu cred că uh, prin arderea uh, de vegetație putem lupta eficient împotriva schimbărilor climatice se dăunează astfel mediul înconjurător și oamenii pur și simplu trebuie să părăsească zonele de acolo, mai ales cei care cultivă ovine, care este cel mai durabil mod de obținere a cărnii și trebuie să oprim aceste daune aduse silviculturii care, adu- uh, silvicultura care aduce uh, ocupare și sunt zone care susțin și limba gaelică. Sunt uh, oameni care vorbesc această limbă și o ajută să supraviețuiască. Sigur, vrem să facem tot ce putem pentru mediu, dar trebuie să populăm zonele acestea cu oameni, că dacă nu pierdem cultura și limbajul gaelic. Și apoi ne dorim uh, în mod mm, straniu uh, acorduri comerciale cu Australia și Noua Zeelandă. Iată, noi astfel uh, avem în magazine produse care nu fac bine nici mediului, care ne fac rău și propriilor agricultori și nu putem să mai facem față unei asemenea situații și raportul merge pe care cea bună. Mulțumesc! Mulțumesc acum Michel Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu uh, și felicit raportarea. s a spus încă multe, s a spus încă multe lucruri și vreau doar să atrag atenția asupra două puncte. În primul rând, e vorba de un aspect legat de sănătate. Producția de ovine și caprine reprezintă producții pe zone foarte extinse în care contactele cu fauna sălbatică sunt Uh, unele care se produc în fiecare zi și foarte numeroase. Știm astăzi că fauna sălbatică pe scară mare uh, poate fi purtătoare de maladii care se credeau eradica, a fi eradicate, tuberculoza, bruxeloza. Sunt uh, maladii care au impact direct asupra economiei agricole. Producția ovină e afectată direct de acest fenomen și cred că trebuie să menționăm acest lucru și în uh, același timp, cred că ar fi interesant ca comisia noastră, în raport cu comisia Envi, să organizeze o reflexie comună, poate audiere, în ce privește această temă, deci contactele între fauna sălbatică și fauna domestică pe plan sanitar și consecințele acestora. Cineva a vorbit de pesta porcină, E și acesta un caz îngrijorător și în ce privește prezența lupilor, reamintesc că am obținut de la Comisia Envi să se facă o călătorie de studii anul viitor în Alpi, că vorbim în Franța de 10.000 de ovine care au fost ucise în acest an. Poate Comisia se va asocia aceste inițiative în legătură cu problema marilor prădători. Așa cum Jim Nicholson. Ai Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și eu raportarei. E un raport foarte bun. S-a spus deja că în mod normal și în uh, timpurile cele mai grele uh, creșterea de ovine Uh, era făcută pe, în, uh, pe terenuri unde nici, alt, uh, niciun alt animal nu era crescut, au și o bună contribuție asupra protecției mediului, însă sunt acești crescători de ovine și caprine sunt foarte vulnerabili față de mișcările piețelor. Înțeleg îngrijorarea unora, mai ales în ce privește Noua Zeelandă, și cum se uh, produce acolo carne de miel și nu putem compara ce se întâmplă în Noua Zeelandă cu ce facem noi aici. Și cred că lucrurile trebuie aduse sub control. Uh, de unde vin eu, din Irlanda de Nord, uh, miei de primăvară au cea mai mare valoare și nu cred că ar trebui să fie permise importurile, mai ales în primăvară. Sigur, dacă ești crescător de ovine, până la urmă ești într-o situație în care nici măcar nu ai vreo perspectivă de îmbogățire, din păcate, din cauza prețurilor. Și atunci cine a, a fost crescător de ovine știe prea bine această situație. Sunt de acord cu cei care spun că e clar că Brexitul va avea un impact și asupra acestor crescători și trebuie să fim atenți cu ce se întâmplă și ce, cu cei care rămân și cu cei care pleacă. 5% din miei din Irlanda de Nord uh, sunt uh, vânduți uh, în Republica Irlanda și nu știu ce se va întâmpla cu Brexitul. E o problemă gravă. e clar, a fost o, o, o scădere de 20%, e alarmant și nu e vorba doar de efectul EID. Și, până la urmă, trebuie să vedem exact ce face Europa. În trecut, fermierii uh, aveau o susținere prin uh, prin uh, prime și acum uh, acest sistem a fost, a fost abandonat și, nu știu, în zona mea cel puțin, fermierii uh, abandonează această cultură. Și atunci uh, vom avea o problemă și cu uh, uh, creșterea vitelor și cu carnea de vite. E o problemă și mă îngrijorează când văd ce se întâmplă. La noi nu sunt probleme cu lupii, avem probleme cu alte animale. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Clara, mulțumesc, mulțumesc Clara. Vreau să o felicit pe doamna Erans Garcia pentru acest raport um, care înlesnește lucrurile pentru noi toți fiindcă s-a făcut foarte mult, s-a înregistrat mult progres. Vreau să vorbesc despre importanța um, sectorului în ceea ce privește biodiversitatea, dat fiind uh, caracteristicile sale ce țin de transhumanță. Uh, și eu, ca doamna raportor, mă bucur foarte mult de compromisul care la care s-a ajuns uh, cu omnibusul, unde pășunile sunt recunoscute, ca la mine în țară, Ehm, ceea ce înseamnă o recunoaștere a rolului acestui sector. Este foarte important să se, foarte important să se mențină asistența pentru acest sector, fiindcă această activitate are loc în zone ehm, ehm, defavorizate natural și vreau să subliniez și importanța formării păstorilor, foarte important acest lucru. Și stabilitatea producției este foarte importantă, și, iar uh, ar fi uh, foarte bine să se simplifice sistemul de identificare care este prea costisitor pentru producătorii mai mici. Și, nu în cele din urmă, vreau să vă atrag atenția asupra atacurilor de prădători, de lupi, cum uh, în alte regiuni sunt alți prădători. Consecințele acestor atacuri sunt uh, dezastroase asupra numărului de animale și e nevoie de asistență rurală pentru a compensa aceste daune, dar e nevoie să facem ceva și preventiv în acest uh, sens. Mulțumesc, domnul Neco. Coara, părbuiscăm de, de cu dublu. Mulțumesc. Aș dori să spun eu că alături de Eric am organizat întâlniri bilaterale în uh, sudul Franței și în Bulgaria. Aceste inițiative bilaterale sunt foarte bune. Însă nu s-a vorbit încă despre diseminarea bunelor practici. plus, cele spuse în aceste întâlniri ne arată că e nevoie de mai multe abatoare la fața locului. În anumite cazuri, fermierul nu are nevoie să știe cum să facă marketing pentru produsele sale din caprine sau ovine și în acest sens putem ajuta mai bine fermierii ca să poată să-și pună pe piață mai bine carnea. Schema privind desemnările geografice și toate aceste instrumente pot fi utilizate mai eficient, în opinia mea. E nevoie de o abordare mult mai flexibilă față de zonele de munte. S-a spus deja acest lucru. Nu în ultimul rând, una dintre principalele probleme este că producătorii spun că au nevoie de măsuri pentru um, reproducerea caprelor și oilor, atât pentru iarnă cât și pentru vară. Deci e nevoie de mai multă finanțare pentru a aborda ambele anotimpuri. Prin urmare, aici e vorba de resurse. Fie menținem uh, nivelurile actuale, fie le creștem. E important și transferul cunoștințelor. În acest sens, trebuie să avem și aici uh, o abordare. Mulțumesc. Urmează reprezentantul Comisiei, domnul Șa. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc, doamnă Heranz Garcia, pentru acest raport. Am lucrat îndeaproape cu uh, echipa. We all share, uh, the base. Cooperarea a fost foarte bună pe niște principii foarte importante. Din când în când acest sector are nevoie de un impuls din partea noastră în așa fel încât să fie recunoscut pe măsura importanței sale. Este, o, are o activitate agricolă foarte specifică. Un lucru pe care doresc să spun de la bun început este că pe partea de sprijin există deja foarte multe instrumente disponibile pentru agricultori, mai ales prin intermediul prin intermediul schemei voluntare de sprijin. Există sume importante de ajutoare în fiecare an care sunt dedicate sprijinirii producției în acele domenii în care statele membre aș dori să-și mențină producția specifică. În al doilea rând, există promovarea pe piața internă și în țările terțe. Știți că programul de lucru pentru 2018 cuprinde deja o creștere destul de mare a fondurilor disponibile pentru toate aceste inițiative de promovare. Important să nu pierdem din vedere acest lucru. Și al treilea lucru important pentru noi, pentru Comisie, este Parteneriatul European pentru Inovare, Există foarte multe mesaje, cum că la adresa fermierilor că aceștia ar trebui să facă schimb de bune practici, să se consulte, să vadă, să învețe unii de la alții cum să se organizeze mai bine. Și aici este loc de îmbunătățire, nu doar în sectorul ovinelor, ci și în alte sectoare în care ne putem îmbunătăți programele de inovare. Astăzi, cu decizia Omnibus, pe care, care a fost votată, avem uh, oportunități mult mai mari pentru fermieri să se organizeze mai bine în lanțul valoric și e vorba nu doar de produse de înaltă calitate, ci și de introducerea lor în lanțul alimentar și de vinderea acestora la supermarketuri, la consumatori. Sunt importante aranjamentele de partajare a valorii între producători. Din punctul meu de vedere, aș dori să mă refer și la importanța transparenței piețelor. În ceea ce privește evoluția și analizele, evoluția piețelor și analiza de piață, noi furnizăm informații în acest sens și invităm pe toată lumea să le consulte aceste analize în mod uh, regulat. Am avut discuție îndelungată cu privire la prădător, cu privire la lup. Știm că mulți dintre dumneavoastră sunteți foarte îngrijorați de prădători și problema este abordată cu mare seriozitate de către noi. Sunt câteva măsuri la dispoziția statelor membre și sunt destul de sigur că ele vor fi utilizate la maxim. Pe de altă parte, am și un mic avertisment de făcut. Este clar că trebuie să lucrăm în cadrul care există deja. Avem directiva Habitate, iar aceasta ne oferă anumite flexibilități în ceea ce privește gestionarea daunelor și a situațiilor de la nivel local în ceea ce privește prădătorii. Vă invit pe toți să încercăm să folosim la maxim flexibilitatea pe care ne acordă directiva Habitat, precum și să colaborăm cu grupurile pentru mediu și așa mai departe, pentru că e nevoie de consimțământul lor pe aceste aspecte. După cum știți, nu este doar o problemă strict agricolă. E nevoie de sprijinul publicului mai larg pentru ceea ce facem aici. Îi mulțumesc încă o dată raportoare pentru acest raport. Suntem uh, entuziaști să continuăm să lucrăm cu dumneai. Este un sector fascinant. Foarte interesant și foarte promițător este acest subiect. Haideți să continuăm. Mulțumesc tuturor pentru atenție. Mulțumesc. În încheiere, pe acest punct are cuvântul doamna Eranth. Mulțumesc mult tuturor, mulțumesc uh, tuturor celor care au venit cu comentarii, mulțumesc mult și reprezentantului comisiei pentru observațiile făcute. Colaborăm foarte strâns cu dumnealui. Cred că putem trage concluzia că sunt foarte multe teme comune în intervențiile colegilor. Tema prădătorilor. Aici aș dori să spun că am fost foarte generoși din punctul de vedere al chestiunilor de mediu de partea instituțiilor europene și, fiind așa de generoși, facem rău sectorului producător. Într-adevăr, există directiva Habitate și există și rezoluția despre care vorbea doamna Aguilera. În toate aceste documente nu am avut abordare atât de cuprinzătoare pe cât am fi putut vis-a-vis -vis de sectorul producător. Ne confruntăm cu multe atacuri ale prădătorilor. Ele inițial erau doar anecdotice, dar acum sunt o veritabilă problemă. Trebuie să încercăm să limităm daunele mai mult decât să încercăm să, compen- să le compensăm. Prin urmare, cred că va trebui să ne gândim mai bine ca să ajungem la un echilibru între mediu și producția de animale. Sunt și câteva vești bune, omnibusul, câteva puncte din uh, raportul meu vor trebui să fie modificate după ce se votează în plenară omnibusul și odată ce adoptăm partea aceea, capitolul respectiv care vizează agricultura. Vom putea face acest lucru prin amendamente și mai este o temă despre care s-a vorbit, acordurile internaționale. Este, acestea ne afectează, într-adevăr. Trebuie să ținem seama că Noua Zeelandă este un mare producător, trebuie să ținem seama de Brexit și ieșirea celui mai mare producător de vine din UE, Regatul Unit, și trebuie să înțelegem că nu producem suficient. Dar în același timp trebuie să înțelegem că trebuie să, produ- să protejăm sistemul nostru producător, pentru că el este în creștere. Noi dorim ca el să crească, să se consolideze. De aceea nu trebuie să pierdem din vedere și rolul de mediu pe care îl joacă acest sector. sectorul caprinelor este de neînlocuit. O spunea și domn, doamna Sendra, rolul curățării pădurii, zonelor împădurite s-a pierdut prin Natura 2000, dar iată că prin sectorul caprinilor putem uh, recupera puțin acest rol. Sectorul caprinilor așadar curăță zonele forestiere și este o măsură prin care putem lupta împotriva incendiilor, de exemplu. Este un rol de mediu esențial. Apoi, creșterea intensivă, dacă dorim să o încurajăm, e bine, trebuie să facem o diferențiere. Sectorul ovinelor poate fi intensiv, însă sectoarele acestea, în marea lor parte, reprezintă sectoare extensive. E vorba de suprafețe foarte mari și, de asemenea, îl obligă pe fermier să locuiască în zona rurală, în acel teritoriu abrupt, cu condiții foarte dificile din punct de vedere de relief, al reliefului. Trebuie să recunoaștem toate aceste specificități. Și prin amendamente vom încerca să recunoaștem uh, specificitățile sectorului ovinelor și caprinelor în zonele rurale din Europa. Știți că nu putem băga tot ce dorim noi în raportul din proprie inițiativă. Așadar, să ținem seama de acest lucru în momentul în care venim cu amendamentele. De asemenea, aș dori să felicit câțiva colaboratori, colaboratoarele cu care am lucrat. Cineva s-a referit la rolul femeilor în acest sector. Am colaborat cu câteva femei care lucrează în acest sector din Spania, locuiesc în zone rurale și ele mi-au dat un uh, feedback foarte important. Rolul femeii trebuie recunoscut. Uh, Domnul coleg Erdos cred că s-a referit la acest lucru, îi mulțumesc foarte mult. mi-a plăcut foarte mult să ascult și comentariile care vizează rolul uh, păstorului, efectiv. Acesta se pierde din ce în ce mai mult. Mai mulți uh, fermieri mi-au spus că nu se cunosc foarte multe lucruri despre rolul acestui uh, păstor. Prin urmare, cred că trebuie să recunoaștem și acest lucru, deci vom veni cu amendamente. Iar în ceea ce privește dezvoltarea, inovarea, sunt perfect de acord. Dezvoltarea și inovarea trebuie să îmbunătățească practicile actuale și trebuie să îmbunătățească produsul final care ajunge la consumator, în așa fel încât să încurajăm pe consumator să consume mai mult. Consumatorii la ora actuală nu sunt foarte receptivi. Mai de mult se cumpăra un, un um, miel întreg, o jumătate de miel, dar la ora actuală cine se mai gândește să cumpere un miel întreg? Prin urmare, trebuie să facem în așa fel încât să îmbunătățim situația. În fine, mulțumesc mult tuturor, vom continua să lucrăm, vom veni cu amendamente în etapa următoare și sper că vom putea colabora foarte bine. Sper că vom putea continua cu această înțelegere foarte bună între raportorii din umbră până la sfârșit, în așa fel încât să avem un raport din proprie inițiativă foarte bună, pentru că Uniunea Europeană are nevoie de aceste sectoare ca să își mențină mediul înconjurător în zonele rurale. Mulțumesc, doamnă Eranz, și aș dori să salut uh, fermierele care lucrează în acest sector la care v-ați referit dumneavoastră. Ele depun eforturi foarte mari și ele ne spun întotdeauna cât de dificil le este. Termenul este de 27 noiembrie, termenul pentru amendamente, ora 1 după masa, și apoi în ianuarie vom vota acest raport. Să trecem acum la punctul 7 de pe ordinea de zi, reforma sistemului Uniunii Europene de resurse proprii. Este un raport din proprie inițiativă. Raportor este domnul Nicola Caputo de la S&D. Dumnealui nu este prezent astăzi la comisie. În numele său va vorbi domnul Eric Andrieu, și el ne va spune cum stă lucrurile cu acest raport din propria inițiativă. Eric, ai cuvânt. Oui, merci, euh, Clara. Merci, Mulțumesc, uh, Clara. Eu iau cuvântul în numele domnului Caputo, care preconizează o reformă adâncă a acestui sistem, uh, inclusiv noi resurse proprii, care ar permite reducerea contribu- contribuțiilor uh, bazate pe VNB, ce reprezintă 65,4% din veniturile Uniunii în 2016 și suprimarea tuturor uh, reformelor. Uh, este evident că sistemul actual de resurse proprii nu funcționează și menține mecanisme de corecție complexe și opace, ceea ce duce, care este responsabil pentru deficitul de credite de plată. Raportul elaborat de grupul la nivel înalt privind resurse proprii prezentate de Mario Monti conține noi propuneri ce trebuie luate în uh, vedere, cum ar fi o reformă a resurselor proprii bazate pe TVA și a sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii, impozitarea emisiilor de uh, dioxid de carbon, impozitarea transportului, impozitarea energiei electrice și a veniturilor generate de piața unică digitală. Nicola invită toate părțile interesate să tragă concluziile care se impun din raportul um, HLGOR și să analizeze fezabilitatea recomandărilor formulate în acest raport, care ar contribui la un buget mai stabil, simplu, autonom, echitabil și previzibil. Subliniază că aceste noi tipuri de resurse proprii sunt esențiale pentru a finanța prioritățile mai recente ale Uniunii Europene, cum ar fi migrația, și să compenseze pierderea de venituri care ar putea urma de pe urma Brexitului. Și arată că noi tipuri de resurse proprii sunt esențiale pentru a finanța uh, prioritățile mai recente ale uh, Uniunii, cum ar fi uh, cele prezentate de comisarul Oettinger, care ar putea afecta politica agricolă comună. Este important ca taxele agricole, care sunt un instrument politic, cât și un instrument de finanțare pentru PAC, să fie menținute, așa cum recomandă raportul HLGOR, de astfel că reprezintă o adevărată resursă proprie a Uniunii, simplă și eficientă. Și subliniază valoarea adăugată pe care o oferă PAC prin capacitatea sa de consolidare a securității alimentare pe termen lung a Uniunii și trebuie să se mențină contribuția uh, taxelor agricole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 ce a prezentat domnul raportor nu pune probleme, după părerea mea, dar uh, ar trebui uh, să subliniem însemnătatea PAC și importanța sa pentru siguranța alimentară și pentru stabilitatea prețurilor la alimente. Pentru că acest subiect este în continuare foarte important. producția de lapte din uh, Noua Zeelandă și Australia au dus la creșterea prețului la unt, care ceea ce, uh, bineînțeles, nu este pe placul consumatorilor europeni. La fel și pentru ouă. Avem uh, rezultatul, mă rog, avem consecințele unor pesticide, probleme cu tot felul de boli, prețul la ouă a crescut și e greu de înțeles pentru consumatorul european. Deci trebuie să garantăm securitate alimentară și să și stabilitatea prețurilor la alimente. Fiindcă acestea ar fi rezultatele unui pac care să funcționeze bine. Mulțumesc, domnul Rope. Mulțumesc, domnul președinte. Da, într-adevăr, este uh, un subiect important, dar și interesant. Bugetul european alcătuit din resurse proprii ar fi o, uh, ceva extraordinar, fiindcă asta ar însemna răspundere, răspundere pentru gestionarea cum trebuie a cheltuielilor și a veniturilor. Dar trebuie să ne pregătim pentru provocările viitorului, fiindcă statele membre au uh, există într-un context economic. Și dacă o anumită taxă, de pildă TVA-ul, se instituie, va fi greu unor țări să să suporte pe umerii lor con- contribuție și sarcină la bugetul european. Conform PIB-ului, dacă ne uităm la PIB, constatăm uh, diferențe foarte mari între statele europene, de la 6.000 de uh, 6.000 de euro pe cap de locuitor pe lună la 120.000 de euro de pe cap de locuitor pe lună. Și diferențe de prețuri sunt foarte mari. Apoi, în ceea ce privește agricultura, și sistemele de plăți. Plățile reprezintă până la 70%. Deci, resursele proprii, acest subiect, este foarte important și trebuie uh, să îl luăm în serios. Propunerea de a introduce o, un uh, tarif unic, o rată uh, unică, ar trebui să fie privită cu oarecare precauție, fiindcă trebuie să ținem cont uh, de multe lucruri. Mă refer aici la politica de coeziune și la PAC. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Denano. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l felicit pe Nicola, care pune degetul pe rană. Resursele proprii și uh, uh, Este o chestiune care ne um, interesează de mult timp. Acum ne dăm seama că se votează cheltuielile, dar nu veniturile și este foarte important să avem resurse proprii. S-ar putea ca Brexitul să Uh, fie de fapt uh, o binecuvântare și nu un blestem și să avem resurse proprii și mecanismul de corecție despre care a vorbit uh, domnul Caputo în raportul său. Într-adevăr, trebuie să finanțăm noi politici publice de ocupare, de securitate, apărare, migrație. Aceste politici noi nu trebuie să elimine vecile politici structurale de coeziune, de pildă. Uh, dar și politica agricolă comună, care, vă reamintesc, este una dintre cele mai structurale politici ale și structurate politici ale Uniunii Europene. Trebuie ocrotită, trebuie să nu fie privatizată, nici etatizată. Ea însoțește politicile europene și integrează toate aceste dimensiuni, fiindcă politica agricolă comună uh, afectați de cetățenii în viața de zi cu zi în ceea ce privește hrana, alimentația și sănătatea. Deci haide să nu privatizăm, să nu lăsăm de izbeliște, să nu etatizăm politica chiar comună, ci din potrivă să devină un mare uh, standard european în această politică. Mulțumesc, domnul Flanagan are cuvântul. La punctul 1 se cere o reformă profundă a sistemului de resurse proprii, inclusiv resurse proprii noi. Și se fac mai multe sugestii uh, pentru ca Uniunea Europeană să fure noi competențe. Bineînțeles, se poate umple lacuna Brexitului foarte simplu, și anume prin uh, majorarea contribuției venitului național brut, dacă asta am vrea să facem. Dar ce facem în înainte de a pune mai multă apă într-o găleată. Știți, poate cântecelul, trebuie să uh, repari găleata să nu mai fie găurită. Iar acum le cerem celor care mai rămân în Uniunea Europeană să pună mai multă apă în uh, găleată, chiar dacă găleata e ciuruită și uh, asta înseamnă că unii primesc bani de la PAC, unii care nu merită primesc bani de la cap. Deci înainte de a căuta și a de a căuta mai mulți bani, de a pune mai multă apă în uh, găleată, haideți să uh, reparăm găurile. Se știe foarte clar unde, unde sunt acestea. Avem probleme în Irlanda și în ceea ce privește cal, calculul venitului național brut. Se calculează pe baza PIB-ului. Ei, poate că ați auzit zvonuri, mai ales când se vorbește despre colapsul economic de pe urma căruia s-a, și-a, și-a revenit Irlanda. Ne-am redresat, dar, dar uh, cum? Anul, uh, acum doi ani, uh, creșterea PIB era de 28%. Se, se numea uh, economie de pitici. De ce? Pentru că, pentru că nu s-a, nu s-a întâmplat asta, nu a crescut atât de mult uh, economia noastră, nu uh, merg uh, câinii cu covrig în coadă, covrigi în coadă, uh, sărăcia este la fel de luce. Deci când se calculează acest uh, venit național brut, să nu se bazeze pe PIB, fiindcă uh, PIB-ul nu ține de uh, adevărata bogăție, ci PIB-ul este doar un instrument al propagandei și nimic mai mult. Mulțumesc! Domnul Andriu. Andrew, mulțumesc. Uh, sunt de acord cu domnul uh, Flanagan în ceea ce privește alt lucru, fiindcă la ora actuală resursele proprii vin, uh, proprii vin din taxe vamale, prin taxa pe TVA și prin, de la produsul intern um, brut al statelor membre. Iar acum se dorește o taxă, o taxă pe emisii. Atenție, fermieri, fiindcă veți fi taxat pe emisie de metan. Uh, vaci și oi, vorbeam despre oi uh, mai devreme, dar nimeni nu a vorbit despre acest lucru și va, va fi o taxă pe uh, azot, pe anumite culturi și asta după ce primești bani să le cultivi în primul rând. Deci când îți pornești tractorul, plătești taxă. Asta, asta ne rezervă viitorul și sper că toată lumea se bucură. Bueno, señora New, creo que usted va... Mulțumesc, domnule Agnew. Cred că dumneavoastră vă, nu, vă ve... nu vă veți bucura prea mult. Uh, plecați acum, deci nu vă veți mai bucura de ce se va întâmpla în Uniunea Europeană. Dacă îmi permiteți această ironie. Gata. Am uh, uh, terminat cu cei care au dorit să ia cuvântul. Dau acum cuvântul Comisiei. Vă rog frumos. Mulțumesc pentru că ne-ați dat ocazia să ne exprimăm, să-și exprimăm Comisia părerea. Am luat notă de faptul că se face referire la uh, uh, grupul domnului de înalt nivel al, grupului, al domnului Monte, care a făcut propuneri foarte interesante privind viitorul resurselor proprii ale Uniunii Europene. Știți că nu numai din motivele pe care le-ați subliniat și mai ales acum, odată cu Brexitul, uh, faptul că un, un contribuabil net important părăsește Uniunea Europeană și mai ales uh, țara care a creat uh, sistemul uh, rabatului pentru tot întreg sistemul trebuie reformat acum că pleacă această țară, nu numai fiindcă vom pierde anumiți bani, ci pentru că întreaga structură trebuie să fie revizuită. Nu Există încă idei concrete, bineînțeles că comisia va face o propunere în, în mai anul viitor. S-au vehiculat idei foarte interesante și de către domnul raportor privind noile resurse proprii. Acestea, bineînțeles, vor fi avute în vedere la, în cadrul dezbaterii interne de la comisie. Și uh, în ceea ce privește um, Uh, VNB, factorul VNB. VNB-ul uh, a fost introdus ca sistem pentru a echilibra sistemul între statele membre și um, uh, VNB-ul este sprijinit ca sistem de statele membre pentru că este considerat un sistem echitabil în ceea ce privește uh, ponderea bugetului european și uh, distribuția acestei ponderi, iar acest lucru va juca un rol important când se va discuta despre noile resurse proprii cu statele membre. Orice sistem care ar putea să-l înlocuiască trebuie să țină cont de partajarea echitabilă a bugetului european între statele membre. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Uh... Și, în final, dau cuvântul domnului Eric Andriu, care îl reprezintă pe uh, raportor, domnul Caputo, care este absent. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor colegilor pentru observațiile făcute uh, și mulțumesc și comisiei. Într-adevăr, uh, diferența în, uh, în ceea ce privește uh, reforma resurselor proprii este că lucrurile devin urgente, din ce în ce mai urgente. Dacă ținem cont de ce s-a spus, uh, Brexitul, 13 uh, miliarde deci cele 15 miliarde uh, care sunt necesare pentru noile provocări, nu putem să mergem mai departe cu business as, as usual, cu 1% de contribuție a statelor membre la bugetul Uniunii Europene, fiindcă dacă uh, Uh, nu schimbăm lucrurile, dacă nu accelerăm procesul resurselor proprii, eu, ca și domnul raportor, cred că uh, vor avea de suferit uh, bugetele pentru PAC, pentru coeziune și se vor lua bani de acolo pentru a rezolva problemele. Cum s-a spus deja, nu avem mult timp, suntem puși la zid acum și trebuie să acționăm rapid, să accelerăm procesul în afară de ce facem anual la nivelul angajamentelor, nu văd cum am putea să uh, modificăm uh, regula uh, acestui 1% pentru a face față noilor noilor angajamentele ale Uniunii Europene. Ale Uniunii Europene. Deci, eh, ce spune domnul Caputo, mai ales în ceea ce este grupul la nivel înalt, toate aceste lucruri sunt foarte de bun simț și mai mult toată lumea trebuie să pună umărul, fiindcă acest proces trebuie să fie accelerat. Mulțumesc, am încheiat dezbaterea. Termenul pentru depunerea amendamentelor 27 noiembrie la 1 după masa, ca și înainte, și Acum trecem la următorul raport privind dezbaterea cu privire la următorul CFM, uh, un raport din proprie inițiativă care are legătură cu acest raport și sunt convinsă că intervențiile vor avea și legătură cu ce s-a spus până acum. Dau acum cuvântul doamnei raportor, doamna Ribeiro. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Eu uh, am considerat că pentru asta este important să vă vorbesc uh, eu despre situația de nesiguranță care afectează pe agricultorii noștri și uh, nu numai în ceea ce privește Uh, aspectele cele mai importante ale raportului, uh, mai ales că este vorba despre majorarea pachetului financiar a PAC, ceea ce este foarte important. Trebuie să se mențină plățile directe fără niciun fel de regim de cofinanțare. Trebuie să avem uh, finanțare suplimentară pentru situațiile de crize și o legislație europeană pentru a combate practicile comerciale neloiale. Iar acest raport este foarte important în nevoia de a se menține și a se consolida regimul de eh, sprijin pentru mici agricultori sau pentru tineri agricultori și chiar pentru regiunile ultraperiferice și mai defavorizate ale Uniunii Europene, eh, garantându-se programul POZEI, și uh, finanțarea care a fost sectorială până acum a fost Uh, este limitată la nivelul pachetului financiar. Toate uh, aceste lucruri sunt extrem de importante și vreau să vă spun aici că este, este imperios ca toți să reușim să, uh, să vorbim într-un singur glas și să protejăm agricultura europeană și istoria sa și să-i protejăm pe fermieri. Sectorul agricol traversează printr-o perioadă, o perioadă foarte grea. Uh, și uh, uh, este vorba despre, vă reamintesc că PAC este politica cea mai veche a Uniunii Europene și a, ajutat, a jucat un rol foarte important în ceea ce privește autosuficiența alimentară a continentului european. Ne-a ajutat să combatem foamea după război. Și iată, după ani de zile, uh, vrem să nu uh, să, să învățăm din lecțiile trecutului. Acum agricultorii noștri au nevoie de ajutorul nostru și iată venitul lor scade uh, și, și viața devine atât de incertă încât nu mai știu cum o să supraviețuiască de azi pe mâine. asta din cauza practicilor comerciale neloiale și noi avem nevoie de mai, mai mult consens până a avea o legislație europeană care să-i ocrotească. Uh, și uh, nu putem uh, să pierdem timp. Este vorba despre regiunile noastre mai puțin dezvoltate, fiindcă nu s-a mai dat importanță economiei locale, anumitor uh, lanțuri de uh, aprovizionare și, în multe cazuri, așa cum am spus, oamenii trebuie să părăsească acest sector și să plece căutând alte șanse. Bineînțeles, toată lumea se răcește din cauza acest lucru. regiunile ultraperiferice suferă din cauza uh, deciziilor pe care le luăm noi aici, fără să evaluăm lumii, impactul asupra lor, acorduri comerciale care sunt foarte importante pentru Europa, bineînțeles, dar care la nivel local creează probleme și nu există compensare. În momentul în care câștigăm, trebuie să câștige toată lumea, nu numai câțiva și să-i lăsăm uh, pe alții să mănânce doar câteva firmituri. Domnule, domnule președinte, dragi colegi, uh, trecem printr-o perioadă de buget foarte scăzut, cel mai scăzut din ultimii 30 de ani, chiar și cu condiționalitățile de mediu înconjurător. Se vorbește despre noi condiționalități. Și acum, odată cu Brexitul. Viitorul nu arată bine. Iar în acest raport se vorbește despre fondurile PAC și despre majorarea acestea. Consumatorii europeni trebuie să înțeleagă că aceste, acest sprijin este foarte important pentru a avea produse agricole de uh, calitate. Iată de ce lansez această provocare. Să nu ne fie teamă, să apărăm bugetul PAC. Și tot de asta vreau să vă spun că eu mă angajez, că voi face tot ce îmi stă în putință, pentru că împreună cu raportorii din umbră să avem un raportor puternic care să fie aprobat covârșitor pentru ca Parlamentul European să arate o, că are o poziție fermă în apărarea uh, agricultorilor europeni. Împreună, haideți să îmbunătățim acest document și să atingem acest obiectiv. Vă mulțumesc! Grazie, Sofia, grazie. Adesso... Mulțumesc și acum, doamna Aguilera. Și, cum ponente la sombra... Da, mulțumesc. Sunt raportarea din umbră din partea grupului meu și așadar am și eu anumite observații de făcut. Vreau să felicit raportoarea pe Sofia pentru că raportul este un bun punct de plecare. Mă preocupă doar puțin calendarul, adică E bine că acest raport de proprie inițiativă să fie încheiat cât mai rapid posibil, ca Comisia de Bugetă să poată include toate aspectele care ne preocupă pe noi aici. Și după cum a spus raportoarea, sper că se vor și bucura de susținerea comisiei noastre. Cred că e vorba de buget, de un cadru foarte important, relevant. Putem avea politici care, la care ținem, dar dacă nu uh, se bucură de finanțarea necesară, atunci vor rămâne doar pe hârtie. De aceea, obiectivul nostru principal este să se mențină politica agricolă comună puternică și uh, trebuie să și modificăm anumite aspecte acest, ale acesteia, desigur, dar trebuie să menținem măcar bugetul la nivelul actual pentru asta. Uh, și alt aspect care mă preocupă, care a fost menționat de domnul comisar Oettinger, e previzibilă introducerea cofinanțării. Cred că în raport trebuie să ne opunem cu tărie deschidere ușii posibilității cofinanțării din primul pilon. Aici cred că dacă dorim să menținem o politică agricolă europeană, atunci primul pilon trebuie să fie uh, uh, exclusiv bazat pe finanțarea europeană, pentru că dacă intră acolo și cofinanțarea, până la urmă politica publică va fi cea care va marca obiectivul. Deci e important să menținem nivelul de resurse și de finanțare, dar e important să ne opunem cofinanțare din primul pilon și să avem o politică agrară comună diferențiată. Cred că trebuie să subliniem uh, importanța acestui aspect și de asemenea să spunem că dincolo de momentul uh, debutului PAC și de alte momente, politica agrară comunitară e o muncă și un efort și uh, făcute în contextul schimbărilor climatice, deci e necesar să luptăm împotriva schimbărilor climatice dar nu înseamnă că bugetul trebuie dedicat exclusiv activitatea, activității agrare ca un sector economic, ci să și uh, ne gândim la protecția mediului, să luptăm împotriva schimbărilor climatice. Cred că e un element substanțial. Și raportarea la punctul 6 vorbește despre um, nevoia de a avea un cadru juridic și noi insistăm aici, e vorba de un nou cadru. Sper să și existe și să avem asta chiar în cursul actualei legislaturi, la viitoarea primăvară, angajamentul domnului Hoga să se și traducă prin acest cadru juridic pentru lanțul de aprovizionare cu produse alimentare și să combatem practicile comerciale neloiale. E bine că vorbim și despre asta, dar sper să și existe acest cadru prin angajamentul politic al lui Hogan. Și închei spunând că nu știu ce e mai important. Să existe multe instrumente sau aceste instrumente să fie clare, să se explice exact de ce există necesitatea unor anumite uh, uh, subvenții, iată, în secolul 21 și trebuie ca acest raport să se bucure de susținere majoritară. Și închei spunându-vă tuturor că uh, la uh, pentru, pentru măslinele de masă spaniole au fost impus o taxă vamală nouă din Statele Unite pentru că consideră că ajutorul, subvențiile din PAC cauzează un dumping în Statele Unite. Și atunci a fost impus o taxă vamală uh, nouă de 6%. Asta nu are nimic de a face cu cadrul financiar multianual, dar era un semnal de alarmă pe care am vrut să-l trag. E foarte grav atacul acesta al SUA la adresa politicii noastre agricole comunitare și sper că și Comisia și noi toți ne vom putea și apăra. Mulțumesc. Vicepreședinte Cuzmiuc. Mulțumesc, acum vicepreședintele Cuzmiuc. Mulțumesc. Vreau și eu să felicit uh, raportoarea pentru avizul său care este unul complex în uh, legătură cu pregătirea poziției Parlamentului privitor la, privitoare la cadrul financiar multianual. Uh, vreau aici să mă refer la un element și anume că trebuie apărat nivelul finanțelor de până acum. Doamna Aguilera a și menționat acest lucru. Noi vorbim de sarcini suplimentare impuse PAC, adică protecția mediului, protecția peisajului și așa mai departe. Sunt sarcini suplimentare care trebuie făptuite pe bază uh, regulă, uh, pe, pe bază constantă și sunt introduse în PAC. Și s-a mai menționat uh, și de către raportoare la punctul 4 și anume continuarea procesului de unificare a plăților directe în statele membre, ca reprezentant al unui stat membru nou sau mai nou, adică Polonia, spune că uh, procesul de armonizare a plăților între state membre vechi și noi trebuie uh, finalizat. Justificarea diferențierii poate că uh, a fost uh, valabilă pentru, să spunem, primii prima perioadă de integrare a noilor state membre, dar acum costurile sunt aceleași și datele ne arată acest lucru, datele ne arată că multe costuri, de exemplu pentru protecția plantelor, sunt, de fapt, mai scăzute în vest decât în est. Deci nu mai există o justific- nicio justificare pentru diferențiere, pentru că produsele agricole din toate statele membre sunt vândute pe o piață comună. Deci este afectată competiția echitabilă, eu voi face un amendament, voi depune un amendament pentru a mă asigura că, că vom finaliza această armonizare. Mulțumesc! Mulțumesc. Următorul vorbitor. Da, agricultura europeană trebuie să fie vizibilă și stabilă. Andriu. Și CFM-ul e unul din mijloace de a realiza acest lucru. Trebuie să avem resurse suficiente și finanțarea PAC să fie la un nivel corespunzător. Principalele țări ale lumii, SUA, China, ajută mult mai mult propriile agriculturi decât Uniunea Europeană și iată, SUA sunt chiar ipocrite aici. Avem nevoie de mijloace uh, suficiente pentru a face față crizelor climatice, sa, uh, sanitare, volatilitatea prețurilor care periclitează multe exploatații din Uniunea Europeană. Trebuie să simplificăm procedurile, să susținem indemnizările. Comisia noastră, după cum uh, pe drept cuvânt a spus doamna raportoare, uh, trebuie să susține această politică agricolă comună în ansamblu său și cred că poate conta pe noi. Mulțumesc. Rope. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Rope. Mulțumesc, domnule președinte. Da, cred că suntem cu toții de acord și înțelegem cu toții că Brexitul uh, va cauza probleme variate, inclusiv în uh, cadrul PAC sau reducem bugetul general și convingem statele membre să financeze decalajul care se va, pentru a umple decalajul care se va crea pe viitor. Însă, PAC acum se bucură de 38% din uh, resursele comune în comparație cu 60% de care beneficia în trecut. Poate că e o reducere suficientă. Mă gândesc la contribuția politicii agricole comune la rezolvarea diverselor crize cu care ne confruntăm, mă gândesc la politicile de vecinătate care nu întotdeauna sunt bine duse, mă gândesc la criza migrației, poate că am putea contribui cu mai mult la uh, rezolvarea acestor crize și nu neapărat să se utilizeze resursele la bugetul general. Totuși trebuie să stabilim o limită și mă întreb, oare nu vom ajunge într-o situație în care nu vom mai putea concura cu alte, păr, cu alte țări? E vorba de importuri, dar e vorba și de probleme interne. Rezervele existente, de exemplu, nivelul maxim de susținere pentru exploatație agricolă. Poate ar trebui impus acolo limite, nu știu, 100 de mii, 150 de mii pentru fiecare exploatație. Că exploatațiile agricole mari își pot diversifica activitățile și pot adopta activități alternative. Un alt factor important îl reprezintă sistemul inechitabil de stabilire a plăților. Dacă uh, permite marilor lanțuri uh, comerciale să stabilească prețurile care le convine atunci nu vom îmbunătăți condițiile fermierilor și, și cele din zonele agricole uh, rurale. E important ca Comisia să facă propuneri pentru a încerca să rezolvăm toate aceste probleme. Colegul meu din Polonia a menționat faptul că e momentul să stopăm acea, aceste diviziuni între state membre vechi și noi. Avem o singură Uniune Europeană, avem uh, un singur acquis și atunci eh, și în sectorul agricol trebuie să se aplice aceleași măsuri. De exemplu, măsurile de, pro- de protecție a mediului se aplică la fel și în Lituania și în Germania, însă diferă eh, semnificativ plățile. Și nimeni nu înțelege eh, această situație. Așadar a venit momentul să începem să promovăm o abordare distinctă și e importantă și gestionarea crizelor. Vor mai exista crize și pe viitor și trebuie să acționăm unitar. Cred că trebuie să fie un element care să ocupe un uh, loc important în politicile noastre. De asemenea, trebuie să introducem principiul lanțului scurt și în ce privește achizițiile publice. Asta pentru a încercat să îmbunătățim situația. Mulțumesc! Intervenție fără microfon. Vă rog, domnul Flanagan. We know the challenge. Mulțumesc cap faces, we know that those... Domnul Carty, da, știu că există o, o incertitudine ce privește bugetul, așadar avem uh, mari probleme. E timpul ca noi să vedem care sunt adevăratele beneficii ale politicii agricole comune și unde anume Europa și statele membre au cele mai multe beneficii de pe urma acestei politici. Eu consider că uh, beneficiile provin din faptul că avem o uh, aprovizionare sigură cu uh, alimente de calitate și beneficiile se văd în dezvoltarea rurală și regională și în ce privește siguranța noastră că cele mai bune alimente din lume provin din Uniunea Europeană. Și apoi trebuie să vedem cum, e alocat, uh, cum sunt alocate resursele bugetare ca să și continue să, ca această situație și pe viitor. Eu cred că atunci când direcționăm banii spre uh, exploatațiile mici și mijlocii, uh, atunci sunt cel mai bine folosiți pentru că există un mare dezechilibru în legătură cu modul în care sunt distribuite plățile și în multe cazuri asta, uh, asta submitează, subminează, mă scuzați, argumentele noastre pentru păstrarea nivelului de plăți la același nivel, măcar. Trebuie să Uh, schimbăm dinamica distribuirei uh, distribuirii plăților în PAC și apoi trebuie să cerem ca bugetul să fie protejat, uh, recunoscând, sigur, faptul că ne gândim la aproximativ 4 miliarde de euro care vor lipsi și cred că dacă încercăm să spunem uh, europenilor că trebuie să recuperăm acești bani introducând noi impozite la nivel european sau forțând statele membre să-și uh, crească nivelul contribuțiilor, nu cred că vom, uh, ne vom bucura de susținere. Dar cred că dacă le-am spune oamenilor că vrem să protejăm politica agricolă comună și să permitem și altor programe, nu știu, cheltuieli militare și de securitate, să, poate să luăm bani de acolo, atunci eh, probabil că ne vom bucura de susținerea oamenilor. Mulțumesc că am vorbit raportorii din număr. Acum să vedem cine să mai scrie la da, cuvânt. Eh, să vedem. Domnul Serau Santos. Mulțumesc, Paolo. De și eu să felicit pe doamna raportoare, doamna Ribeiro, eh, pentru documentul pe care l-a elaborat pot să-i spune pe acum că poate să conteze pe susținerea și colaborarea mea. Agricultura reprezintă o activitate riscantă, mai ales dacă o comparăm cu alte activități economice, pentru că depinde de condițiile eh, de climă, depinde de diverse epidemii sau maladii, eh, e afectată de volatilitatea prețurilor și asta înseamnă că un agricultor poate să rămână fără sursa sa de venit de pe o zi pe alta. Activitatea agricolă are un rol fundamental de jucat în menținerea țesutului economic în uh, mediul rural și uh, de pe urma sa are de beneficiat întreaga societate de la producția alimentară până la menținerea mm, peisajului și teritoriului și asta înseamnă că PAC trebuie să fie dotată cu mijloacele uh, suficiente și necesare ca agricultor dori să aibă o perspectivă de viitor indispensabilă pentru a le stimula activitatea. Deci în ce privește viitorul cadru financiar multianual, noi trebuie să și dovedim acest lucru în realitate și să justificăm așadar de ce apărăm noi atât de hotărât bugetul PAC. Pe viitor, noi va trebui să consolidăm situația zonelor și sectoarelor celor mai vulnerabile Aici aș dori să vă reamintesc că la începutul anului uh, Comisia Europeană a făcut o evaluare pozitivă a uh, POSEI, care într-adevăr este un instrument pentru regiunile ultraperiferice. Eu provin din insulele Azore. POSEI e un instrument eficient din punct de vedere socioeconomic, de mediu și nu numai. Uh, așadar, asta ne arată că fondurile europene pot fi utilizate într-un mod inteligent, pentru că agricultorii, organizațiile sectoriale, autoritățile regionale pot să profite de pe urma uh, programelor europene dacă se mobilizează și ei. Deci acest instrument POSEI, de exemplu, ne arată valoarea adăugată. Eu apăr uh, acest instrument și cred că trebuie să intensificăm acțiunile POSEI în cadrul financiar pentru 2020. Mulțumesc domnul Kalinowski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mulțumesc mult, domnule președinte. Aș dori și eu să-i mulțumesc raportoarei. Mulțumesc pentru faptul că în proiectul său de raport a subliniat uh, nu doar nevoia de a menține nivelul actual de finanțare PAC, dar și faptul că există crize regulate, că e nevoie de un instrument prin care să reducem fluctuațiile de preț și așa mai departe. De asemenea, trebuie să fim realiști în discuția aceasta cu Brexitul, consecințele, plățile de 4 miliarde în minus și încă nici măcar nu am ajuns uh, la discuția despre noile provocări care vizează migrația, siguranța și așa mai departe. Și acolo discuția va fi tot vorba despre miliarde care poate că vor fi luate de la PAC pentru a fi direcționate către noile priorități. Așadar, eu cred că propunerea pentru a crește contribuțiile statelor membre ar trebui să fie adoptată, în așa fel încât să nu se reducă finanțarea din PAC. Însă, în calitate de eurodeputați, ar trebui să avem mare grijă pentru situația în care statele membre nu doresc să crească plățile. Așadar, eu aș spune nu idei de a cofinanța plățile directe de către statele membre, dar nu ar trebui să fie o schemă voluntară pentru că ar fi împotriva concurenței. Însă, dacă într-o situație de urgență le-am permite statelor membre să plătească niște bani fermierilor sau să facă finanțarea PAC doar până la nivelul a rezultat din scăderile ca urmare a brexit atunci nu se, va încăl- nu se vor încălca legile concurenței și fermierilor nu le pasă de unde vin banii, important este să-i primească pentru toate noile sarcini pe care li le impunem. Așadar, vă rog să țineți seama de posibilitatea ca într-o situație de, urgență să, de urgență să se poată cofinanța nu printr-o schemă voluntară, ci prin coplăți nu mai mari decât pierderile din pacul anterior. La Eric Andre, e poi era. are cuvântul domnul Eric André și după aceea doamna Eranz. Merci, monsieur le président. Je voudrais à mon tour féliciter... Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc doamnei Ribeiro, raportarea noastră. A, are un proiect foarte bun de raport. Nu aș dori ca PAC să fie o victimă secundară a lipsei de ambiții a Uniunii Europene. Cred că asta este o idee principală la care trebuie să ne gândim. Uniunea Europeană are ambiția necesară de a juca un rol veritabil pe scena continentală? CFM-ul joacă un rol crucial aici. Și după cum am discutat și la punctul anterior, punctul domnului Nicola Caputo, cu resursele proprii, toate aceste lucruri sunt uh, conexe. Brexitul și noile provocări vor fi imposibile de depășit fără soluții adecvate. Trebuie să ne bazăm pe politicile care, care există, pe politica de coeziune sau pe PAC. Aici este în joc una dintre politicile noastre publice. Agricultura însă nu este un sector ca oricare altul. Agricultura afectează cele, toți cei 500 de milioane de europeni. În același timp are un efect asupra mediului, apa, pământul, aerul. Și, la urma urmei, necesită politici publice adecvate În lumea deschisă în care trăim astăzi, avem nevoie de politici de reglementare de așa natură încât să ținem seama în dezbaterea noastră de sănătate, de mediu, de economia teritoriilor și așa mai departe. Toate aceste lucruri trebuie luate în, în vedere în anii care urmează în CFM. Apoi, cu condiționalitățile, aici nu trebuie să amestecăm o viziune europeană cu chestiune de renaționalizare, deci trebuie să avem foarte mare grijă cu ideea de cofinanțare. Iar în ceea ce privește durata, sunt de acord cu raportoarea. Eu prefer să ne gândim la un termen de 10 ani. E nevoie de siguranță, de predictibilitate. Poate că următorul CFM după acesta va fi mai lung sau mai scurt, nu se știe, dar în orice caz nu avem nevoie de previzibilitate. Și apoi să nu uităm și perspectiva globală. Vom fi 9 miliarde de locuitori în viitorul destul de apropiat pe planetă și agricultura va juca un rol crucial. În Europa vom avea nevoie de securitate alimentară ca să facem fața acestei noi provocări. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Eranț Garcia, are cuvântul acum. Mulțumesc mult. Aș dori să o felicit pe Sofia pentru mm, proiectul său de raport. Să nu uităm că Sofia ne cere ca statele membre să crească contribuțiile la buget. Eu cred că acest sistem este cel mai echitabil. În opinia mea, țările cu venituri mai mari ar contribui mai mult, iar cele cu venituri mai mici vor contribui mai puțin. Mi se pare și mai transparent, astfel cetățeanul va putea să-și dea seama cum stau lucrurile, pentru că toată lumea plătește la urma urmei. Dacă creștem impozitele, însă cetățeanul va considera că există mai puțină transparență. Dacă ne dorim un pact un pac puternic care să garanteze anumite fonduri și adinaori vorbeam despre sectorul vinilor și caprinilor, e bine, dacă ne dorim de asemenea zone rurale puternice, alimente de calitate la prețuri rezonabile, atunci ar trebui să creștem uh, contribuțiile pe baza VNB. Nu ar fi o idee deloc bună să ni se taie fonduri din uh, PAC. Și apoi, dacă statele membre vor începe să facă coplăți în primul pilon, vor, vor avea și ele puterea de decizie. Dar nu statele membre hotărăsc asupra PAC, nu naționalizează ele PAC-ul. Nu este la latitudinea lor. Cred că este important ca noi să avem o politică agricolă comună puternică, să fie cea mai puternică din acest domeniu, pentru că este printre politicile cele mai apropiate de cetățeni. Mulțumesc, doamna Eranț. Urmează doam, doamna Müller. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îi mulțumesc și raportoarei. Cu toții știm că fondurile suficiente sunt esențiale pentru alimente în cantitate îndestulătoare și de calitate adecvată peste tot în Europa. dar vor fi provocări din ce în ce mai mari în ceea ce privește protecția mediului, controlul, uh, de, controlul uh, sanitar, pesticidele, iată câteva dintre problemele care sunt acum de răspunderea fermierului. Fermierul este împovărat cu toate aceste sarcini și trebuie să-l ajutăm cu planificarea. Are nevoie de siguranță pentru viitor și noi, pe partea de finanță, avem nevoie de o abordare orientată înspre viitor. Cred că trebuie să menținem cel puțin nivelul actual al bugetului. Și aș dori să vă atrag atenția mai ales asupra punctului 2, unde se vorbește despre campanii de informare. Campaniile de informare sunt esențiale. Există ONG-uri, există un lobby, o industrie a protecției de mediu, protecției mediului. Sunt uh, oameni care încearcă să pună mâna pe, toate, pe toți acești bani. În orice caz, uh, campaniile de informare sunt importante, iar apoi cadrul multianual și plăți, uh, plățile um, financiare trebuie să fie menținute, iar cadrul multianual trebuie să fie extins la șapte ani. Între Raportorul nostru din umbră, domnul Hanno Takkula, um, care din păcate nu este alături de noi pentru că este bolnav, spune că trebuie să păstrăm um, un ochi pe viitor și să dăm un mesaj foarte clar publicului. Iar o um, campanie de informare poate face acest lucru. Mulțumesc, urmează domnul Danta. Mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu aș dori să-i mulțumesc domnului Ribeiro pentru contribuția sa foarte interesantă. Trebuie să nu uităm un lucru. Primul rol al PAC este de a fi politică alimentară comună. Scopul nostru este de, este de a hrăni 500 de milioane de locuitori și acest lucru nu este posibil la ora actuală în condiții satisfăcătoare. Sunt anumite uh, situații cu bunurile, situații diferite de la un stat la altul. marea piață internă permite populației europene să aibă o alimentație printre cele mai sigure din lume, dar prețul este încă resimțit ca fiind prea înalt și uh, nu face justiție producătorului. Unii consideră că PAC este o politică mult prea mare, când se dau atâtea miliarde de euro. Trebuie să fim realiști cu privire la ceea ce discutăm. În al doilea rând, să recunoaștem că 95% din producția pusă pe piață provine din cele 20% din exploatații cele mai performante. Asta este realitatea. Exploatațiile acestea participă de asemenea la alimentarea și altor populații din lume, iar Colegul nostru ne-a spus din că avem obiectivul de a hrăni 9 miliarde de locuitori în viitor. Nu cred că Europa are această vocație să nească toată populația lumii, dar în orice caz Europa trebuie să joace un rol în hrănirea unei părți a acestor 9 miliarde. Avem uh, totuși o piață de, în apropierea noastră, în apropierea continentului, mă gândesc la frontul nostru sudic, unde putem juca un rol în uh, hrănirea populației. De aceea, bugetul trebuie să fie cel puțin menținut și trebuie să luptăm împotriva tuturor tentativelor de a ne diviza pe noi, deci să luptăm împotriva cofinanțărilor sau renaționalizării. Nu trebuie să permitem să ni se fragili- să fim fragilizați, să, ni, să ne ajungem la o cursă către cel mai mic numitor comun, trebuie să ne gândim la toate aceste probleme. Mulțumesc, Michel. Urmează domnul Flanagan. Mulțumesc tuturor, mulțumesc doamna Ribera, pentru un uh, proiect foarte interesant. Sunt de acord cu marea majoritate a acestor aspecte, însă la punctul 5 sugerez o schimbare. Aici se spune că se face un apel la schimbarea continuă, la sprijinirea continuă a celor care au mare nevoie, dar cred că aici vă referiți la creșterea învelopei, dar cred că mai degrabă ar fi mai bine să spunem că există sprijin pentru cei care au mare nevoie, deci să spunem aici să continuăm. Și cred că veți vedea că la dosarul privind descărcare de gestiune se spune că 400 din plățile directe sunt um, divizate în rândul a mai multe jumătate din beneficiarii actuali care primesc mai puțin de 150 de euro pe an. Cred că ar fi o idee minunată apoi să avem o distribuție corectă în PAC, însă la actuală avem uh, oameni ca Larry Goodman, avem uh, crescători de animale, avem uh, regina din Anglia care primește sute de mii de euro din subvenții agricole. Ce fel de campanie de informare am putea face dacă spunem că îmbunătățim viața celor bogați și îi sărăcim pe cei săraci? Nu putem lansa o astfel de campanie câtă vreme asta este situația. Însă dacă distribuția ar fi corectă, atunci am putea lansa o campanie de comunicare. Uite, sunt oameni care nu au trăit în viața lor pe o fermă. Eu nu am locuit niciodată pe o fermă, tatăl meu a fost dulgher, eu am locuit întotdeauna la oraș, dar văd care sunt beneficiile PAC, tatăl meu, ori de câte ori făcea o piesă de mobilă pentru agricultori, banii respectivi veneau din PAC și uh, apoi mai trebuie să ne gândim și la situațiile transfrontaliere și la Brexit. Dacă avem un sistem corect în care se plafonează plățile, există o echilibrare a plăților, constatăm că sunt comitate în Irlanda, de exemplu, care ar primi mai mulți bani. Deci acele comitate care ar fi cel mai afectate de Brexit ar primi mai mulți bani dacă PAC ar fi mai bine echilibrată. Deci PAC-ul are potențialul să fie minunat, minunată, dar la ora actuală nu, cum, nu știu cum putem uh, să o promovăm dacă plătește pentru perele reginei Angliei. Mulțumesc, domnule Flanagan, urmează domnul Bolovici. Mulțumesc. Mulțumesc, sunt de acord cu colegii noștri. Provocările sunt foarte mari, mai ales uh, pentru că avem de-a face cu Brexitul în cadrul acestui CFM. Avem nevoie de o dezbatere foarte deschisă vis-a-vis -vis de garantarea fondurilor pentru PAC. De asemenea, este important să recunoaștem, să ne asigurăm că agricultura este bine prezentată în societate. Să nu uităm că doar 1% din uh, populație sunt fermieri și ei sunt o minoritate. Oamenii nu mai înțeleg pe fermieri. De aceea sunt foarte multe presiuni, mai ales în ceea ce privește pesticidele utilizate de fermieri sau îngrășămintele. Trebuie să îmbunătățim înțelegerea situației, pentru că altfel vom dispune fond, de fonduri mai puține, de resurse mai puține, iar acest lucru va însemna că nu se vor putea folosi tehnologiile adecvate și sectorul alimentar în Europa va avea din ce în ce mai puține alternative și opțiuni. Fermierii sunt aici, ei sunt importanți pentru mediu, pentru sănătatea noastră, și în același timp trebuie să vedem cine plătește pentru toate acestea. E nevoie de o dezbatere aprofundată pe acest subiect. Inovarea în agricultură. Aici trebuie să ajutăm pe tinerii agricultori care doresc să intre în această profesie. Trebuie să ne asigurăm că au o productivitate crescută în așa fel încât să aibă venituri adecvate fermierii tineri trebuie să poată să-și desfășoare activitatea așa cum trebuie. Dacă nu promovăm, dacă nu încurajăm pe tinerii fermieri, atunci nimeni nu va mai intra în agricultură în viitor. Ni s-a spus și despre acțiuni pregătitoare și regiuni rurale inteligente. La ora actuală avem diverse modele de afaceri în orașe, în zonele urbane, dar trebuie să facem acest lucru și la sat. Deci dezvoltarea rurală este foarte importantă. Aici mă refer mai ales la infrastructura nouă. Trebuie să ne asigurăm că profităm de oportunitățile care apar, de exemplu, în sectorul sanitar și așa mai departe. Deci există noi tehnologii și cu ajutorul lor ne putem asigura că dezvoltarea rurală va continua să fie concentrată pe diversele activități economice. Trebuie să permitem ca fermierii să aibă diverse surse de venit dacă fermele lor nu mai sunt suficiente. Mulțumesc, urmează Martin Heisling. Președintele se corectează, domnul Heisle de la Comisie. Comisia are cuvântul. Uh, Mulțumesc uh, pentru că mi-ați dat ocazia să spun câteva cuvinte. În primul rând, vreau să vă spun că mulți dintre dumneavoastră ați făcut propuneri în ceea ce privește viitorul um, politicilor și vreau să vă spun că miercurea viitoare Comisarul Hogan va prezenta la comisia dumneavoastră comunicarea privind viitorul politicii agricole comune și sunt convins că veți avea o dezbatere înflăcărată. În ceea ce privește CFM-ul și bugetul pentru agricultură, Mulți dintre dumneavoastră ați vorbit despre nesiguranță și faptul că sectorul are nevoie de siguranță da, Comisia este cu totul pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește acest aspect, dar, după cum bine știți, ne așteaptă provocări mari. Se va reduce bugetul uh, din cauza Brexitului și există noi politici care necesită finanțare suplimentară. Comisarul Oettinger a spus acest lucru de nenumărate, uh, nenumărate rânduri că aceste două lucruri împreună reprezintă o presiune asupra viitorului CFM și asupra uh, viitorului oricărei politici. Dumneavoastră ați vorbit despre cofinanțare în mai multe rânduri. Comisia, în documentul său uh, publicat în uh, iunie, în anul acesta, în ceea ce viitorul finanțării europene, a ridicat mai multe aspecte spre discuție în ceea ce privește modul în care aceste lacune de finanțare pot fi umplute după Brexit. Iar cofinanțarea a fost un uh, element uh, atât, uh, nimic mai mult, doar un element înaintat spre discuție. Nu s-au luat alte măsuri și cu atât mai puțin din partea comisarului Hogan, dar dezbaterea trebuie să aibă loc, fiindcă așa s-ar putea uh, să se reducă presiunea asupra fermierilor dacă s-ar reduce bugetul PAC. Ați vorbit despre concurența neloială, o chestiune care nu are legătură cu CFM-ul, fiindcă nu e vorba de bani, nu e vorba de buget, este vorba despre condițiile necesare de concurență pentru acest sector, iar Comisia face și o propunere, face o propunere la, în primăvara anului viitor în cadrul programului nostru de lucru se vor face deci și propuneri concrete în ceea ce privește modul în care se poate ajuta sectorul agricol să aibă o poziție mai puternică. Convergența externă a fost menționată în mai multe rânduri. Este vorba de diferența între plăți de asistență între statele membre, trebuie să se discute, să se, se țină cont de acest lucru în politicile viitoare. Aș dori să lămuresc un lucru. Nu este vorba de o mm, diviziune între Est și Vest, așa cum s-a spus aici. Există foarte multe diferențe între toate statele, între cele 28 de state membre. Uh, nu e vorba doar de o diferență între statele membre mai vechi și mai noi. S-a vorbit și despre o descreștere de la 60% la 40% a, a pacului. Într-adevăr, în anii 70 exista o parte mai uh, semnificativă, deci pacul reprezenta o parte mai semnificativă din buget, dar asta pentru că atunci nu aveam uh, politica de coeziune e inclusă în PAC. Deci nu putem să spunem că bugetul PAC-ului a scăzut semnificativ de-a lungul anilor. Cred că putem să spunem că um, a rămas la fel, dar e vorba de, o, de cota sa care per total a scăzut, uh, dat fiindcă bugetul a crescut. Ați spus că trebuie să se sporească bugetul PAC, nu, nu o să comentăm acest lucru, dar presupun că știți că discuțiile la nivelul statelor membre nu merg în această direcție neapărat și uh, dezbaterea nu va fi deloc ușoară în ceea ce privește viitorul CFM-ului dacă anumite zone de politici uh, își doresc o pondere bugetară mai mare. În ceea ce privește durata, da, e interesant că se prefigurează o majoritate care dorește să nu mai să mențină, ci, ci să prelungească durata CFM-ului. Să vă explic care este contextul. Noi am înțeles că poziția Parlamentului per total era de scurtare a duratei pentru a corespunde mandatului Parlamentului European. Aceasta este o dezbatere iarăși interesantă din punctul nostru de vedere al Comisiei, stabilitatea pentru CFM este extrem de importantă, ca de fiecare dată când vine vorba de finanțe. Și uh, s-a vorbit despre plafonare și despre praguri, praguri la plățile uh, PAC există o dorință de a ținti mai bine plățile europene și ați vorbit și unii dintre dumneavoastră despre acest lucru. Uh, acest element va intra în discuție, în discuția noastră și vreau să vă spun că se va discuta nu numai despre PAC în contextul uh, într-un context, într-un context unei situații deloc ușoare la nivel bugetar pentru întreaga Uniune Europeană, toate zonele cu cheltuieli mari vor uh, fi puse sub presiune, trebuie să fim realiști și cred că a venit momentul să să avem o politică bine argumentată, justificabilă, care poate să-și mențină cota din buget. Adesso la parola finale a Sofia. Mulțumim acum doamna Ribeiro are cuvântul în finalul discuției. Mulțumesc, vreau să mulțumesc tuturor colegilor uh, pentru comentarii și vreau să vă spun că sunt foarte mulțumită că, că că există sprijin pentru propunerile prezentate. Cu toții aici dorim uh, ca vizibilitatea și obiectivele PAC să sporească. Aceasta este o condiție sine qua non, dat fiind uh, contextul economic și politic actual și e drept că avem niște condiții bugetare mai uh, stricte, dar este la fel de adevărat că exigențele mm, cerute fermierilor sunt și ele din ce în ce mai mari, protecția alimentară, mediul înconjurător și acum trebuie să hrănim nu numai Europa, ci lumea întreagă. Deci, nu putem să uh, Uh, fim uh, diletanți. Odată avem, pe de o parte avem toate aceste exigențe și pe de altă parte nu dăm, nu avem mijloace la dispoziție pentru a ajuta la respectarea acestor exigențe. Pentru asta trebuie să existe stabilitate pentru agricultori, trebuie să le dăm stabilitate, să aibă o mai bună uh, previzibilitate și stabilitatea prețurilor pentru a avea această convergență și coeziune socială și teritorială, nu doar uh, uh, între statele membre, ceea ce este foarte important, dar și la nivel intern între regiuni. Uh, deci, trata, este nevoie de un tratament diferențiat acolo unde lucrurile sunt diferite. Și în final, în concluzie, vreau să vă spun că uh, Uh, apar acum noi exigențe, cum ar fi cele legate de mediul înconjurător, de schimbările climatice. Trebuie să uh, fim foarte atenți că, dat fiind că există noi exigențe, să nu sporim birocrația pentru agricultori, deci trebuie să menținem uh, un echilibru aici. Plus uh, faptul că trebuie să fie consolidate acordurile comerciale mondiale, astfel încât să fie ocrotiți agricultorii pentru ca agricultura să nu aibă de suferit și pentru ca agricultura să aibă o altă pondere și la nivel internațional și, să, și bineînțeles, fără să pierdem din vedere uriașa dimensiune socială. Mulțumesc. Alla relatrice. Mulțumim raportoare și tuturor colegilor care au intervenit. Termenul pentru depunerea amendamentelor e 27 noiembrie la orele 13 iar adoptarea proiectului de aviz pe 23 ianuarie 2018. Mulțumim tuturor! Facem o pauză de 5 minute și revenim cu reuniunea coordonatorilor cu ușile închise.